Abia aștept să continuăm discuția pe aceste teme cu dumneavoastră în lunile și în anii care urmează. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, domnule comisar. La sfârșitul dezbaterii au cuvântul pentru două minute raportorii. Prima, doamna Saifi. Merci, euh, monsieur le président. Mulțumesc,